pentru poziții comune împreună cu motivele pentru adoptarea lor, precum și pozițiile comisiei. Aceste titluri vor fi vor apărea în procesul verbal și Parlamentul va putea începe adoptarea mâine 20 februarie 2009.